închei aici și înainte de a trece la următorul punct de pe ordinea de zi, am o comunicare de făcut. Cred că vă amintiți că pe 14 martie 2017 președintele a decis să impună o sancțiune domnului Corvin Miche pentru că a făcut remarci inacceptabile referitoare la femei la sesiunea din 1 martie. În uh, această sancțiune constă în uh, indemnizația pe 30 de zile și, uh, în al doilea rând, suspendarea temporară a participării sale la activitățile Parlamentului pentru zece zile, cu excepția participării dreptului de a vota în plenară. Însă, timp de zece zile, domnul Corvin Miche nu are dreptul de a participa la nicio uh, reuniune din Parlament și timp de un an nu poate participa la nicio delegație interparlamentară și nu poate reprezenta Parlamentul în niciun uh, for internațional sau interinstituțional. În 27 martie, domnul Miche a făcut apel la adresa acestei decizii, biroul a analizat apelul său ieri și a confirmat sancțiunile impuse care intră acum în vigoare. Doamnelor și domnilor, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, raportului domnului Dalton, privind uh, uh, supravegherea pieței autovehiculelor și a remorcilor acestora uh, și omologarea de tip a lor, precum și sisteme a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor și are cuvântul domnul Dalton 4 minute.